De altfel, în mandatul trecut uh, făceam deja parte din această comisie. Am luat uh, la cunoștință scrisoarea pe care ați trimis-o dumneavoastră ca președinte al Comisiei uh, INTA, Comisiei pentru Agricultură. Am discutat și cu uh, doamna raportor Gottlieb Kistut, care este asociată la acest exercițiu și v-am adresat uh, am adresat solicitările noastre. Um, solicitările au fost distribuite membrilor Comisiei Agri și poate că există o lipsă de informare aici. Poate nu știți că au avut loc voturi pe părți în legătură cu aceste aspecte care reprezentau obiecțiile Comisiei INTA. Și um, deci vor avea loc votul pe părți pentru aliatele 38, 39, 40, 43, 48, 54 și 50, 61. Voturi pe părți, articolul 47, partea 2 și a 3, uh, de asemenea aliniatul 49, care face referire, după cum ați spus, la legăturile între Uniunea Europeană și uh, alte state, poate nu știți că s-a hotărât deja să avem aceste voturi pe părți. Eu am uh, apărat acordul la care am ajuns cu doamna Cristof, dar există două niveluri la care se pot înțelege lucrurile. Pe de o parte, conflictul de competențe și cred că în solicitarea mea de voturi pe părți astfel s-a rezolvat această problemă având în vedere că separăm uh, domeniile de competență a Comisiei INTA. Bineînțeles, nimeni nu poate să anticipeze cum vor vota colegii în plenară, dar Acum toate aceste amendamente au fost uh, depuse și nu văd de ce nu am putea vota pe părți um, aceste um, articole controversate. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am, știu că există această propunere pentru voturi pe părți. Din nou, consider că Va trebui să discutăm aceste lucruri la reuniunea coordonatorilor. Vă spun însă un lucru. Știu că există dorința de a avea vot pe părți și că vom avea vot pe părți, dar vom vota uh, amendamente propuse de Agri pe politica comercială. Oare Agri ar permite ca INTA, la rândul ei, să adopte amendamente pe politica agricolă? Aceasta este, de fapt, întrebarea. Votul pe părți poate ne va permite doar să evităm daunele însă com- problema competențelor persistă. Dom- Daniel Caspari are cuvântul. Domnule președinte, este foarte bine că abordați acest subiect, uh, că abordați aici, nu doar în cadrul reuniunii coordonatorilor. Uh, în ceea ce privește intervenția antevorbitorilor mei, ei au dreptate. Nu discutăm despre o problemă cu un singur raport, cu cel de față, ci o problemă pe care o avem mereu. Cristiane Muscardini a menționat raportul de la IMCO, mm, ceea ce privește etichetarea textilelor, unde Comisia IMCO, într-un raport care nu are de-a face cu acel subiect, dintr-o dată a propus amendamente pe un dosar care, de fapt, se află pe ordinea noastră de zi, noi fiind Comisia competentă în fond. Încă o dată, am, în ultimele zile, am, fiind bolnav acasă, am analizat îndeaproape ceea ce s-a întâmplat, fiindcă am avut timp și am analizat proiectul de raport uh, uh, prezentat de colega noastră cu Stavro la uh, comisia noastră și am văzut exact ce s-a votat. Am analizat îndeaproape proiectul de raport al domnului Papastamcos, care a fost prezentat la Agri și acesta a Uh, ținut cont de separarea competențelor. Dar ce s-a întâmplat la Agri? Au fost uh, depuse amendamente de către colegii de la Agri care contravin separării competențelor și o spun deschis. Câteodată mă întreb dacă rezultatele unor asemenea demersuri sunt uh, uh, previzibile sau apar din neant. Uh, mă întreb de ce secretariatul comisiei noastre și îmi cer scuze pentru atitudine ofensivă, abia după vot vine la noi și ne spune că a apărut o problemă mă întreb de ce nu știm înaintea votului, de ce uh, nu ni s-a raportat din partea secretariatului ce s-a întâmplat cu articolul 50 și cu amendamentele depuse. De ce nu găsim metode care să preîntâmpine astfel de demersuri la agri și să nici nu se ajungă la vot? Cred că regulamentul de procedură stipulează reguli în acest sens și sper ca pe viitor secretariatul comisiei noastre să fie puțin mai precaut și să ne avertizeze înaintea voturilor în uh, celelalte comisii. Să uh, luăm contactul cu colegii noștri ca să vedem, din alte comisii ca să vedem dacă este voie să se voteze pe astfel de amendamente. Adesea am fost iritat uh, pentru că în anumite comisii nu am putut vota pe anumite amendamente pentru că nu țineau de competența noastră. În ceea ce este problema pentru săptămâna viitoare, pot vorbi doar în numele grupului meu politic și spun că îmi doresc uh, să putem vota săptămâna viitoare raportul domnului Papastamkos. Nu are niciun sens să amânăm acest subiect. Uh, nu facem decât să amânăm apariția problemei, nu o soluționăm uh, aș face un apel la celelalte grupuri politice să analizăm proiectul de raport venit de la Agri, să avem o atitudine relaxată pentru a vedea dacă uh, într-adevăr este normal ca Agri să se exprime pe subiecte care nu țin de competența Agri, ci INTA. În ceea ce privește Mercosur știm foarte bine că apar probleme uh, pe capitolul produselor agricole. Aș fi fost recunoscător dacă Agri ne-ar fi prezentat o listă cu problemele agricole Uh, pentru a ști uh, ce anume să tratăm noi când mergem la negocierea acordurilor. A întrerupe acorduri, uh, negocierile, sigur că este fals, mai ales dacă analizăm justificarea, și anume că a fost emis mandatul înainte ca anumite state membre să vină la bord. Mai întâi trebuie să, a trebuit să întrerupem runda de la Doha, fiindcă aceasta a început înaintea extinderii europene, nu-i așa? Ar trebui de asemenea să întrerupem uh, negocierile cu Croația și extinderea cu Croația, la fel și cu Turcia. Deci ar trebui să ne schimbăm uh, întreaga atitudine. Cunoaștem foarte multe negocieri uh, care durează mai bine de 6-7 ani, care ar trebui întrerupte în baza acestei argumentări absurde privitor la uh, Uh, întreruperea negocierilor cu Mercosur. Haideți așadar să analizăm proiectul de raport și să folosim această șansă de a depune amendamente. Mai multe grupuri politice au uh, depus solicitări pentru voturi pe părți. Cu siguranță vom avea un rezultat fezabil la final, dar pentru viitor îmi doresc două lucruri. Să nu trimitem raportul la uh, comisie înapoi, ci să-l votăm și, în al doilea rând, ca secretariatul comisiei noastre să fie mult mai activ înainte de uh, voturi pentru a verifica ce se întâmplă la celelalte comisii în momentul în care persistă riscul să voteze amendamente ce țin, de fapt, de competențele noastre ar trebui să preîntâmpinăm astfel de practici. Este bine dacă noi, eurodeputați, încercăm acum să soluționăm uh, problema, dar mi se pare că ar trebui să abordăm mult mai bine cauza. Mulțumesc! Da, este o chestiune politică și este și o chestiune procedurală referitor la cum anume putem acționa. Amendamentele, referitor la ce amendamente au fost adoptate la Agri. Alte comentarii, spune președintele, pe acest subiect? Chestiunea procedurală va fi uh, discutată la reuniunea coordonatorilor și vom lua o decizie. Chestiunea politică nu poate fi tratată aici. Prea bine, spune președintele, lucrurile s-au clarificat. Trecem acum la sesiunea de vot. Ați pregătit cartelele de vot. Vom începe prin a vota modificarea regulamentului ce extinde termenul de, de valabilitate și se termină la sfârșitul anului. Raportor a fost Helmut Scholz. Avem amendamente propuse de DEVE. Acum îi dau cuvântul lui Helmut Scholz pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să am o scurtă declarație înainte de a vota raportul meu. Am discutat de mai multe ori faptul că trebuie să găsim o soluție rapidă uh, la acest mecanism pentru că țările beneficiare au nevoie de siguranță juridică și să aibă încredere Um, în uh, politica Uniunii Europene. Am criticat Comisia de mai multe ori pentru faptul că nu ne-a prezentat la timp o nouă versiune a noului mecanism și de aceea, în raportul meu, încerc să fac aluzie la necesitatea exprimată de noi ca Parlamentul European, conform tratatului de la Lisabona, să insiste să aibă drepturi de codecizie în toate chestiunile în care este implicat Parlamentul European și în cadrul acestui mecanism generalizat al preferințelor. În ultimele săptămâni, uh, am primit alături de uh, raportorii din umbră, cărora doresc să le mulțumesc pentru participarea la acest raport, uh, Uh, asigurarea clară că de această dată Comisia dorește să dea acestui Parlament mai multe informații, uh, dorește să-l țină informat în legătură cu tot ce se întâmplă în caz de schimbări și așa mai departe. Deci, astfel Parlamentul poate face noi situații. Ținând cont de acest lucru, ce anume și uh, fapt uh, și ținând totul de comisarul, care de altfel se află printre noi astăzi și îi mulțumesc, este gata să țină Parlamentul informat în aceste cazuri și am primit și o scrisoare de la director gener- directorul general de Mati în care se spune clar care va fi abordarea comisiei Am uh, avut uh, posibilitatea să discut amendamentele mele la raportul inițial și ne-am dat seama că există o soluție transferând toate uh, aceste aspecte politice complicate legate de codecizie în noul mecanism. Și de aceea mi-am retras toate amendamentele și pe baza acestei acceptări comune a problemei și voinței comune de a rezolva problema alături de comisie și de a găsi la timp uh, o soluție pentru a deschide mecanismul generalizat al preferințelor în interesul Uniunii și a țărilor beneficiare. Și doresc să mai spun că înțeleg perfect amendamentele Comisiei DEVE. Din păcate, Ceea ce a apărut în ultimele săptămâni, n-am putut să găsim o soluție alături de Comisia DV pentru a ne adapta la schimbările din ultimul săptămâni. Având în vedere că s-a votase deja la, familia, la Comisia DV, nu, puteam să, nu se putea retrage această acest aviz. Așa că aș propune că în viitoarele noastre activități legate de mecanismul generalizat al prefer preferințelor, uh, probabil în mai, să ne însușim aceste amendamente de la DV, um, inclusiv aspectele legate de temeiul juridic care era principalul obiectiv al uh, amendamentelor. De aceea v-aș propune să votăm în bloc împotriva amendamentelor de la DEVE, chiar dacă le consider pozitive. Dar din motive tehnice și politice, în interesul promovării mecanismului generalizat al preferințelor, aș propune să votăm împotriva. Atunci putem să, după această intervenție a raportorului, trag concluzia că raportorul și raportorii din umbră consideră că dacă se, înregis, se um, întârzie și mai mult cu acest dosar, um, periclităm interesele țărilor care beneficiază de preferințe. De aceea am hotărât uh, să încheiem acest dosar și având în vedere că este o perioadă de în plus, nu, ex, nu au existat motive pentru amendamente de substanță. Actele de implementare și delegate pot fi lăsate grupurilor Omnibus 1 și Omnibus 2, regulamentelor Omnibus 1 și 2, care vor fi prezentate de Comisiei Parlamentului uh, curând și avem motive serioase să credem că aceste proiecte de inițiative uh, vor uh, corespunde intereselor noastre în acest sens. În al treilea rând, amendamentele noastre în legătură cu dreptul Parlamentului de a fi informat de acum încolo în legătură cu aplicarea regulamentului sunt garantate prin comunicarea directorului general de la DigiTrade și de o scrisoare primită de la comisarul de Gucht, prin care Comisia se angajează, în punct de vedere politic, să informeze Parlamentul. Și atunci atât raportorul și raportorii din urmă consideră că aceste garanții sunt suficiente. De aceea ne-am retras amendamentele și am și suntem împotriva amendamentelor de la DEVE, deci ă, suntem pentru a nu le adopta, chiar dacă apreciem substanța acestor ă, amendamente de care vom ține cont în momentul în care vom discuta regulamentul ă, în sine. Și deci propunem să adoptăm proiectul de, re de rezoluție așa cum a fost el propus de comisie, cu condiția unică să ni se dea asigurări că de acum încolo comisia ne va informa va informa Parlamentul în legătură cu toate aspectele legate de punerea în aplicare acestui regulament. Acesta cred că a fost acordul. Vreau să-i mulțumesc lui Helmut Schulz și Comisiei uh, Uh, pentru eforturile făcute pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Trecem la vot acum. Votăm în bloc amendamentele de la DV. Cine pentru? Abțineri? Împotrivă? să respinge. să resping. Trecem acum la votul final al propunerii comisiei astfel modificate. cine e pentru? Președintele se corectează, este un vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă în unanimitate și acum votăm uh, propunerea de rezoluție legislativă, tot prin vot electronic. S-a deschis votul. Doamna Muscardini, vă funcționează consola de vot? E conte. We have counted it. So again, uh, uh, the vote is closed. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, din nou unanimitate, fericitări lui Helmut Scholz pentru tot ceea ce a făcut pentru acest dosar. Trecem acum la punctul 6, proiect de aviz cu care am hotărât să contribuim la raportul Comisiei IMCO, la raportul de inițiativă O piață unică pentru întreprinderi și creștere economică. S-au depus 47 de amendamente. Așa că trecem la votarea acestora. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamente de compromis 1. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul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 Abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29. Amendamentul 30. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 33, vot pe part, prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 34, 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Președintele își cere scuze, era în vot pe părți. Vom repeta votul. Amendamentul 35, prima parte. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri. Vom verifica. A doua parte de la amendamentul 35 s-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotriva abțineți se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. 38 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Un amendament 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41. Ne votăm în bloc. Nu sunt obiecții. Amendamentele 42 până la 47 pentru, împotriva abțineri, se resping. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este că se adoptă cu 17 voturi pentru și 5 abțineri. Îl felicit pe Iosef Andreas și Dau cuvântul colegei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, doar să mulțumesc uh, tuturor pentru ce au făcut, uh, secretariatului, asistenților noștri de asemenea, pentru că am reușit, am ajuns la, acord, la acorduri importante cu ajutorul PPE-ului și liberalilor grupului GUE și uh, grupului verzilor să ajungă ajuns la un raport echilibrat care va fi de interes pentru că va marca orientări generale importante pentru acordurile internaționale. Iuc. Mulțumesc. Trecem la punctul 7. Relațiile comerciale UE-Canada. There any problem with interpretation? Președintele întreabă dacă este o problemă cu interpretarea. și se pare că nu este o problemă cu interpretarea în engleză. Um, deci, pentru, pentru relațiile comerciale UE-Canada e vorba de o întrebare orală. Um, S-a căzut de acord în legătură cu o procedură rapidă pentru a depune o întrebare orală, pentru a primi răspuns mai rapid din partea Comisiei, chiar dacă răspuns informal pentru pregătirea proiectului nostru de rezoluție înainte de următoarea vizită a unei delegații din partea comisiei noastre în Canada. Proiectul de text a fost um, aprobat de coordonatori de grupurile politice, șase grupuri politice sprijină această întrebare orală. Deci ne întrebăm dacă trebuie să votăm imediat această întrebare orală sau să prevedem amendamente. Din câte am înțeles, putem trece la vot, nu sunt obiecții. Atunci votăm proiectul de întrebare orală de adresat Comisiei în legătură cu relațiile comerciale UE-Canada întrebare care face obiect unui text de compromis sprijinit de PPE, eh, Socialiști și Democrați, ALDE, Verzi, GUE și Conservatori. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru. Trecem la... S-a încheiat astfel votul electronic și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Acesta este un schimb de informații cu domnul comisar de Gucht în legătură cu regulamentul privind alimentele noi. După cum știți, acest regulament uh, este în curs de actualizare și urmează concilierea. Ultima ședință de consiliere va loc pe 16 martie și și uh, ideea este să se, intru, să se interzică uh, alimentele uh, care provin din animale clonate sau plante clonate sau urmașii acestora. Uh, domnul comisar ne va informa legătură cu aspectele comerciale ale acestui dosar. Dar, având în vedere că acest dosar acum se află în faza de conciliere, nu văd ce rost ar avea să ne apucăm acum să discutăm acest dosar și să intervenim în procedura de conciliere? Așa că, acestea fiind spuse, cu această avertizare ușor de înțeles, voi da cuvântul domnului comisar de Gucht. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi aș dori să vă atrag atenția asupra aspectului comercial al documentului uh, pe care îl discutăm la ora actuală. Înțeleg foarte bine îngrijorările pe care le aveți în ceea ce privește clonarea, mai ales de ordin etic, dar uh, trebuie să respectăm legislația comercială a OMC-ului. Ce facem noi la nivel european cu privire la clonarea ne privește, dar la nivelul importurilor, aici suntem supuși unor uh, constrângeri. Interzicerea clonării pentru producte de alimente poate fi justificată în conformitate cu legislația OMC. Această măsură nu va face discriminare și mai mult există îngrijorări în ceea ce privește bunăstarea animalelor și chestiuni de etică, ceea ce ne-ar putea face să putem apela la derogări legate, cel puțin până se aplică legislația privind clonarea. Această interzicere a alimentelor obținute de, de la animale clonate va fi foarte greu de susținut. În ceea ce privește siguranța alimentară, trebuie să respectăm acordul care ne cere ca măsurile noastre să fie întemeiate pe uh, argumente științifice. Studiul științific al EFSA nu uh, a identificat probleme care să justifice această interdicție. Nici în ceea ce privește bunăstarea animalelor nu există probleme în ceea ce privește descendenții clonelor, dat fiind că sunt crescute în mod convențional. Dar uh, rămân probleme de ordin etic, însă acestea nu și-au rol, nu, nu intră în cadrul acordurilor uh, care se bazează doar pe argumentele științifice și pe studiile științifice. Aș dori să menționez faptul că introducerea unui sistem de aprobare precomercială ar, fi, ar, ar uh, urma aceeași structură. Aceste alimente sunt sigure, pot fi consumate, astfel încât orice restricții în ceea ce privește comercializarea lor nu respectă măsurile și acordurile SPS o interzicere sau o necesitate a aprobării acestor produse ar duce la interzicerea importurilor din țări terțe a produselor alimentare provenite din animale, dat fiind că aceste țări nu au un măsuri de trasabilitate care să acopere și alimentele. Interzicerea alimentelor obținute de la animale clonate și descendenții acestora înseamnă că nu vom mai importa alimente din țări terțe, acolo unde se folosește clonarea, sau uh, unde se face inseminarea artificială. Iată de ce s-ar putea să, ca acest lucru să aibă un impact asupra producției noastre agricole și să se ia măsuri de represalii apoi. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, s-ar putea să se renunțe la memorandumul de înțelegere privind uh, hormonii și uh, exporturile noastre ar scădea cu până la 250 de milioane de euro anual și uh, s-ar uh, putea readuce probleme cum ar fi OMG-urile sau uh, puiul clorinat. În ceea ce privește clonarea, putem interzice clonarea, dar nu și alimentele provenite de la descendenții animalelor clonate, fiindcă altfel ne vom afla într-o situație foarte riscantă. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, comisar mă scuzați. Există, deci, uh, un aspect foarte clar uh, comercial uh, al acestui dosar. Vă mulțumesc pentru că ne-ați informat cu privire la acesta. Da, fiind ce v-am spus mai devreme, o să iau numai întrebări care au ca scop lămurirea unor aspecte menționate în discursul domnului comisar. Vă rog frumos, nu o să permit să avem acum o discuție privind dosarul în sine. Christopher Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau să intru acum uh, în discuție. Sunt membru al Comisiei pentru Siguranță Alimentară și un membru al Comisiei pentru Conciliere, astfel încât am avut ocazia să discut pe îndelete acest subiect. Dar, de dragul transparenței, aș dori să informez pe colegii mei că la ora actuală, la nivelul de conciliere, este foarte clar că Consiliul are aceeași părere um, precum Comisia în ceea ce privește aspectele pe care le discutăm acum. Mi se pare că acesta este mărul discordiei în discuția noastră. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru faptul că ne-a dat uh, ocazia să înțelegem cum stau lucrurile, fiindcă e ușor la conciliere uh, să să nu luăm în considerare decât interesul comisiei uh, la care lucrăm și trebuie totuși să ținem cont de interesul tuturor comisiilor. Deci a fost foarte bine venită intervenția domnului comisar și este bine că, ca și colegii noștri să se intereseze de procedura de conciliere, fiindcă, așa cum s-a spus, consecințele vor exista într-un fel sau altul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să dau cuvântul doar membrilor acestei comisii, doamna Muscardini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar uh, pentru prezența sa și pentru informațiile pe care ni le-a oferit. Aș dori totuși să mai primesc informații suplimentare, dacă se poate, de pildă în ceea ce privește datele științifice la care a făcut referire domnul comisar. Știți, de pildă, că trebuie să treacă un număr de ani înainte ca protocoalele uh, cu privire la medicamente sau alte uh, sau altele să fie să devină valabile. Curano sulle conseguenze. Aș dori să știu cum se stabilesc aceste protocoale și astfel putem avea garanția că că se, poate, se pot folosi aceste alimente în deplină siguranță. Iar în ceea ce privește țările terțe, aceste măsuri de represalii, aș vrea să știu dacă s-a evaluat cumva s-au evaluat cumva costurile de sănătate în ceea ce privește consumul unor substanțe despre care nu s-a dovedit în mod științific că sunt dăunătoare. Iar în al treilea rând, evaluarea studierea reper, repercusiunilor economice și impactul asupra creșterii animalelor la nivel european. S-a făcut uh, o astfel de evaluare în cazul în care am dat undă verde importului de animale sau produse din animale care au um, care, iată, au venit pe lume și au fost crescute altfel decât în mod tradițional. Deci e vorba de nașterea prin clonare. Asta ar duce la o scădere a costurilor, iar uh, acești bani ar putea fi folosiți în uh, țările respective pentru a scădea prețurile la alimente. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am putea să ajutăm țările în curs de dezvoltare, dar uh, am putea folosi și în același timp am putea folosi acești bani pentru a face uh, economii la nivelul calității, nu neapărat al cantității, să avem exporturi ieftine. Așa cum am spus mai devreme, credeți că vor exista măsuri de represalii din partea uh, acestor țări sau a unora dintre ele? Și în ceea ce privește aspectul științific, aș dori să primim mai multe detalii put questions to the Commissioner. Uh, David Martin. Mulțumesc, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, e bine că nu numai Envy s-a manifestat uh, cu privire la clonare uh, și de două ori în plenară cu majoritate covârșitoare uh, Parlamentul a, și-a manifestat părerea în ceea ce privește produsele provenite de la animale clonate, negându-le, respingându-le. Deci, uh, acum, uh, în ceea ce privește disputa OMC-ului, bunăstarea animalelor și etica uh, nu trebuie lăsate deoparte în cea, pe lângă se, securitatea și siguranța alimentară, care nici, nici ea nu a fost dovedită. Uh, Mă interesează această notă de la DG Comerț care spune că nu există sisteme de trasabilitate în Uniunea Europeană sau în, la partenerii săi comerciali în ceea ce privește descendenții și această interdicție ar însemna o interzicere a tuturor importurilor din țări cum ar fi SUA și Brazilia. Uh, Uh, haideți să nu fim panicarzi, de ce nu s-a, s-a pus în aplicare un sistem de trasabilitate? Ar, ar, ar, s-ar putea face acest lucru, nu văd de ce nu putem avea un sistem de trasabilitate. Mulțumesc. Mai avem două uh, subiecte despre care ne va vorbi domnul comisar de Gucht. Haideți, deci, să fim succinți. Domnul Caspari are... dorește să ia cuvântul Am două întrebări. Uh, prima se îndreaptă în direcția lui David Martin și anume trasabilitatea. La finele procedurii ce se întâmplă dacă, se, uh, dacă ajunge această carne pe piața europeană. Aș vrea să existe o etichetare ca atare și pentru etichetare vreau să știu în ce măsură este posibilă trasabilitatea. Unii spun că există fezabilă trasabilitatea, alții nu. Uh, ce opinie are Comisia? Există tehnologii aparte, posibilități Um, ca partenerii noștri comerciali să poată marca um, ca atare produsele provenite de la um, animale modificate, animale clonate. Acesta este cazul clasic uh, de care nu vom scăpa uh, în cele din urmă la OMC și uh, se, ajunge la, se poate ajunge la război comercial, se poate ajunge la relații Uh, denaturate. Problema este că până la urmă dacă OMC-ul spune că nu avem dreptate, carnea va ajunge pe piața noastră și atunci vreau să știu în ce măsură pot fi schimbate uh, reglementările OMC pentru ca într-adevăr să împiedicăm uh, accesarea acestor produse, uh, să, împiedicăm accesul, mă scuzați, al acestor produse pe piața noastră. În ce măsură putem așadar să îi obligăm pe partenerii comerciali să eticheteze aceste produse ca atare ca să nu ajungă la noi? Mulțumesc! Chistele? Uh, thank you, Chair. Um... Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, dacă Parlamentul European a respins de două ori uh, carnea de la animale clonate și uh, lipsa de trasabilitate este motivul pentru acțiunile Comisiei, atunci uh, trebuie să existe o revizuire pe undeva și aș dori să ni se spună ce măsuri se pot lua pentru a, până la urmă, pentru a materializa hotărârile Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori unele lămuriri de la domnul comisar. Spre sfârșit, mi s-a părut că am auzit că domnia sa este de acord uh, cu, um, o, cu interzicerea importurilor descendenților animalelor clonate, dar ar fi nu, mă scuzați, se corectează vorbitorul, deci ar fi interzis importul de animale clonate, dar aș fi fost de acord cu importul descendenților animalelor clonate. Însă nu se, pot, nu, se pot, nu se poate aplica sistemul de trasabilitate pentru, nici pentru una, nici pentru alta. Ați putea să ne dați mai multe lămuriri, domnule comisar? Mulțumesc, Helmut Schulz. Uh, in... Am și eu aceeași întrebare. Ați spus în cea, ați vorbit despre animalele clonate, după aceea, într-o altă, într o altă parte, v-ați referit la descendenții animalelor clonate. Domnule comisar, ați spus cumva că s-ar putea face trasabilitate la două luni, într-o perioadă de două luni? Sau dumneavoastră a spus că nu se poate? Deci, spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă asta. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Dar vă rog să nu uitați că mai aveți un alt subiect despre care trebuie să ne vorbiți înainte să plecați. Da, sigur, dar mi s-au adresat multe întrebări. Domnule președinte, trebuie măcar să încerc să răspund la aceste întrebări, bineînțeles, bineînțeles. În primul rând, haideți să înțelegem despre ce vorbim. Din cât înțeleg eu cum stau lucrurile, se clonează un animal uh, un, uh, un taur, nu o vacă. Iată, rezultatul sunt unele animale clonate care, uh, de fapt, nu sunt exportate. Se păstrează în diversele exploatări agricole și după aceea uh, încerc, se încearcă exportarea materialului seminal, nu a animalului clonat. Nu o să vinzi taurul, o să vinzi produsul taurului, adică materialul seminal. Și să, există o modalitate de uh, trasabilitate a materialului seminal. Dar următoarea generație, să zicem, se, însemin, se înseminează artificial o vacă cu acest material seminal de la un animal clonat. Aceasta este o metodă normală de reproducere. Același lucru se întâmplă și cu material seminal de la un taur care nu este un animal clonat, ci a, este, a fost născut prin reproducere normală. Rezultatul este un descendent. Descendentul nu poate fi identificat pentru că este rezultatul unui proces de reproducere normală. Următorul pas este că avem carne de la acest descendent. Acestea sunt eh, diversele etape pe care, așa cum am înțeles eu situația, cel puțin. Bun. Acum ce spunem? Ehm, nu avem nicio problemă în ceea ce privește animalele clonate, înțelegem foarte bine cum stau lucrurile și putem susține această cauză și la OMC. Nicio problemă și în ceea ce privește descendentul ca atare, animalul viu, asta e. Nu permitem importarea animalului viu, dar dacă am interzice și importul cărnii provenite de la un descendent, atunci se va, va izbucni un război comercial și se vor lua măsuri de represalii foarte dure. Asta voiam să spun. În ceea ce privește trasabilitatea, ce se poate monitoriza? Animalul clonat în sine, materialul seminal și atât. Am putea să mergem mai departe și să, și să mergem pe linia descendentului dacă avem un sistem de trasabilitate bine pus la punct, dar acesta nu există. În uh, SUA există un sistem pe bază de voluntariat și numai două exploatări agricole au uh, fost de acord să adere la acest sistem. Deci, de fapt, nu există un sistem de trasabilitate. Bineînțeles, putem uh, trasa un animal cu care are un chip în ureche, dar asta nu se întâmplă, de fapt. În ceea ce privește etichetarea, trebuie să plecăm de la presupunerea că avem un sistem de trasabilitate, fiindcă dacă nu putem monitoriza, nu putem merge pe linia de origine, nu putem avea etichetare. Conform OMC, uh, regulile OMC care pot fi modificate doar în unanimitate. Iată de ce ne confruntăm cu foarte multe dificultăți în ceea ce privește Doha, de pildă. Și dacă ne închipuim că acum, dintr-o dată, vom reuși să amendăm această dispoziție fundamentală a OMC, este nerealist și domnul Caspari, cred că vă dați seama, domnule Caspari, de acest lucru. Domnul Taylor, ofer acestei comisii niște informații, iar la Comisia pentru Conciliere, acolo discutați cu Consiliul și Parlamentul. Aici este vorba de o negociere între eh, dumneavoastră și sistemul convențional al inițiativei legislative, iar Comisia nu mai este prezentă în această etapă decizionară. Deci, până la urmă, Parlamentul trebuie să-și apere poziția, nu, nu intră în joc aici Comisia. Doamna Stazni, cred că am încercat cel puțin să explic uh, partea tehnică, iar ultima întrebare se referă tot la trasabilitate. Acestea sunt răspunsurile pe care vi le pot oferi. Mulțumesc. Domnule Martin, aveți o întrebare concretă privind acest subiect? Da, sigur că da. Domnul comisar uh, a făcut acum o distinție mult mai clară decât în prezentarea introductivă. Ați spus că acum trasabilitatea este posibilă și există la nivel uh, european pentru bovine, dar problema este că sistemul de trasabilitate nu există în SUA, iar noi nu putem să avem certitudine în ceea ce privește siguranța produselor americane și pro problema nu este una europeană, ci una americană, fiindcă SUA vrea să vândă produsele în Uniunea Europeană și noi am avea nevoie de un sistem de trasabilitate. Domnule comisar? A, aplicați o, o, o logică carteziană, iar noi nu suntem filozofi, suntem politicieni. Și uh, dumneavoastră sunteți uh, de mult în politică ca și mine. Problema este că nu au sistemul de trasabilitate și nici nu îl vor introduce în curând. Teoretic ar putea să o facă, dar nu îi putem obliga să facă acest lucru, dat fiind că nu putem face acest lucru la OMC. Iată răspunsul meu. Putea să-și mită și vacile pe lună până la urmă, dar nu fac. Au trimis uh, câinii pe lună la început, după care oamenii. Teoretic orice e posibil, dar în lumea reală pe care o știți dumneavoastră, lucrurile nu stau așa și dacă vom interzice importul de alimente provenite din, de la descendenții animalelor clonate, vom, va izbucni un război comercial. Simplu. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la următorul subiect. Domnule comisar, am vrea să vă ascultăm părerea privire la implicațiile comerciale cu, uh, survenite din evenimentele din uh, Tunisia, Libia se, și așa mai departe, se pare că s-ar putea lua măsuri comerciale pentru această zonă, iar evoluțiile politice din această zonă ar putea avea consecințe asupra angajamentelor noastre și relațiilor noastre comerciale cu această zonă. Ați putea să ne oferiți mai multe informații? Uh, da, domnule președinte, ceea ce se întâmplă în lumea arabă este fără precedent și are o însemnătate istorică deosebită. De aceea mă bucur de faptul că ați propus să avem o discuție în legătură cu dimensiunile comerciale ale procesului um, proceselor de transformare din vecinătatea noastră sudică. După cum puteți închipui, aceste evenimente au preocupat colegiul de comisar și de altfel va avea loc și o ședință um, Uh, extraordinară a Consiliului European uh, vinerea viitoare pentru a discuta vecinătatea sudică, despre vecinătatea sudică și politica noastră de vecinătate cu vecinii din Sud. Ne-am uh, hotărât deci să avem atitudine, o abordare strategică pentru a avea o relație mai bună, mai consolidată cu partenerii din țările arabe și trebuie să um, lucrăm cu o perspectivă pe termen lung. Nu pot anticipa conținutul viitoarei comunicări, dar dumneavoastră, Parlamentul European, va, veți juca un rol important pentru, ca, pentru a ajuta pe vecinii din sudul Mediteranei. De aceea, discuția de astăzi este foarte importantă. Mii de oameni curajoși au coborât în stradă, în piețe um, și, pe termen lung, curajul lor uh, ne va fi de folos. Punctul de precare, din punct de vedere comercial, uh, este o relație avansată în cazul bunurilor industriale cu toate țările din regiune, cu excepția Libiei. După cum știți, am uh, suspendat negocierea acordului cadru cu Libia Uh, unele țări beneficiază de acorduri și pentru bunurile agricole. Egiptul, de asemenea, de exemplu, un acord uh, foarte complet, dar nu este cazul tuturor țărilor. Anul trecut uh, am semnat protocoale pentru rezolvarea conflictelor cu patru țări și um, avem un acord și cu Marocul în negociere, dar avem o problemă legată de mobilitatea forței de muncă. Acești vecini doresc să aspiră la un um, la parteneriate avansate și până la acordul de liber schimb. Ave, există potențialul uh, realizării unei integrări uh, sporite în economiile noastre și cu piața unică europeană. Întotdeauna se poate face mai mult în această regiune în care avem încă o forță de atragere magnetică și uh, trebuie să uh, promovăm o relație care să ne permită consolidarea drepturilor fundamentale democrației și a guvernanței economică, un aspect foarte important. Mesajul celor care au ieșit în, în țară, în țările arabe, este foarte clar. Corupția a rost aceste societăți uh, și, deci, mai mult comerț, mai multe investiții Um, vor însemna mai multă implicare în răspunderea publică. Trebuie să oferim mai mult dar, bineînțeles, mai mult depinde de um, nivelul la care statele membre sunt gata să contribuie. Deci fac apel la viziunea dumneavoastră pe termen lung. Avem o relație comercială sănătoasă cu această regiune, 4% din importurile noastre din afara UE și 6% din exporturile noastre în 2010. Prin comerț și investiții putem ajuta aceste guverne să creeze oportunități pentru comunitățile dezavantajate din punct de vedere um, economic, se pot deschide piețe pentru servicii de ambele părțile Mediteranei și să ne convingem societățile că aceasta nu este o provocare. Nu este o amenințare, uh, este o provocare, o oportunitate și pentru noi, pentru comerțul uh, este o, um, un drum cu dublu sens. și vom aborda um, inima problemei. Nu trebuie să dorim să avem atitudine profe- per- profe- perfecționistă, nu, protecționistă, mă scuzați. Uh, trebuie să fim gata să ne deschidem piețele. Trebuie să facem propuneri um, care vor fi mai întâi discutate de colegiul de comisari dar propuneri ambițioase și vom cere sprijinul Parlamentului și Consiliului pentru a promova aceste soluții. Și după ce vom finaliza propunerile Comisiei și după această dezbatere, domnule președinte, voi reveni uh, pentru a discuta cu dumneavoastră aceste propuneri în detalii. Mulțumim, domnule comisar, pentru informații informațiile substanțiale oferite pe acest subiect. Deschid uh, discuția. Începe Christopher Fierner ca prim intervenient. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, la primul lucru la care m-am gândit când uh, am analizat uh, cu ce putem interveni și cum putem să ajutăm acele state care doresc să reconstruiască din acest punct de vedere, m-am gândit puțin la ceea ce am făcut pentru Balcanii Occidentali și cum am răspuns la criza de acolo, post-conflict. În mod unilateral uh, le-am oferit posibilitatea de liber schimb și am avut răspunsul pregătit în acest sens. Este dificil să discutăm asta aici, fiindcă mm, potrivit experiențelor recente uh, în ceea ce privește Uh, liberul schimb unilateral ca mecanism de sprijin, discuția a fost mereu dificilă. Și, la fel, discuțiile de la Geneva au fost dificile pe acest subiect. Însă, persistența prevalează de această dată și ar fi, foarte, ar fi poate bine ca uh, într-o etapă incipientă să vedem cum anume putem uh, proiecta anumite scenarii, să vedem ce putem face, de exemplu, pentru Pakistan, în spiritul intervențiilor în Balcanii Occidentali. La fel și pentru Tunisia și Egipt. Ce opinie are Comisia față de aceste posibilități? Mulțumesc. Uh, domnul Kazak. Uh, oui, merci, Monsieur le Président. Just une petite question au commissaire de Gucht. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul comisar. Data trecută la comisie am discutat despre Mă auziți acum? Întreabă vorbitorul. Am uh, vorbit, deci, despre acordul între Maroc și Uniunea Europeană. Și am discutat despre un aspect sensibil. Este vorba despre aplicabilitatea acestui acord în Sahara Occidentală, dar nu am, uh, nu am primit un răspuns clar nici măcar de la Serviciul Juridic al Parlamentului. Comisia are deja Uh, opoziție, se va aplica acest acord uh, pe teritoriul Saharei Occidentale? Vă mulțumesc. Cristiane Muscardini. Grazie, președinte. Cristiane Muscardini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mi se pare că asistăm la o tragedie. Și din păcate, trebuie să recunoaștem ca atare faptele. Politica noastră comercială de-a lungul anilor a, fost, a reprezentat politica noastră externă, de fapt. Am oferit asistență uh, guvernelor care nu au dat doi bani pe prosperitatea cetățenilor lor. Astăzi, pe bună dreptate, uh, discutăm despre drepturile omului, însă iată că drepturile omului sunt folosite ca monedă de schimb pentru asistență economică. Și dacă nu obținem acest lucru, atunci, încă o dată, irosim o minunată șansă. Nu putem exporta democrația și prosperitatea, pur și simplu, dar putem să ajutăm alte state să construiască pe tăria poporului și să își îmbunătățească precondițiile pentru o democrație puternică. Putem să oferim asistență economică pentru ca uh, mediul antreprenorial să aibă un impuls spre dezvoltare. Uitându-ne în urmă la rezultatele catastrofei inundațiilor din Pakistan, vedem că am oferit ca răspuns o propunere care v-a fost acordată, v-a fost prezentată, înaintată, domnule comisar. Este vorba despre nevoia ca la OMC să existe niște reguli care să ne garanteze nouă celor din Europa că putem uh, acționa rapid în caz de dezastre naturale. Și, de fapt, am văzut că dezastre naturale tot apar. Trebuie să avem o viziune pe termen lung în ceea ce vește abordarea acestor urgențe. De fiecare dată când uh, apar aceste obstacole la OMC, trebuie să avem curajul de a acționa. Avem nevoie de uh, criterii comune care pot fi aplicabile. Astăzi avem norocul că două state dintre cele despre care vorbim, chiar și uh, provizoriu, chiar dacă doar provizoriu, au uh, guverne. Guvernele sunt interimare doar, însă, cel puțin, asta înseamnă că noi, cei din Europa, avem uh, avantajul de a trece la negocieri rapid. Este vorba despre Tunisia și Egipt. Consider că ar trebui să discutăm cu aceste state despre modul în care ar putea să sprijinim mediul de afaceri înainte să dăm cale liberă exportului de bunuri, trebuie să ne asigurăm că bunurile și serviciile sunt, de fapt, oferite acolo. Trebuie ca capacitățile de afaceri să uh, se dezvolte. Deocamdată acestea nu se dezvoltă din cauza că există lipsă de finanțare ar putea fi create parteneriate cu firmele europene în acest sens. Haideți să ne gândim la turism. Există hoteluri care vor renunța la personal acolo, deoarece deocamdată turiștii se feresc de acele țări. Așadar, domnule comisar, regret că am vorbit puțin mai mult, însă este un subiect care este foarte aprins acum și trebuie să oferim asistență imediată, totodată clarificând că de acum încolo uh, și de îndată ce uh, se va atinge stabilitatea, asistența trebuie să fie însoțită de garanția respectării drepturilor omului și de reformă. Politicile comerciale reprezintă o formă de politică externă. Nu putem să scoatem din ecuație drepturile omului și democrația. Până una alta, în relația noastră cu OMC, trebuie să ne asigurăm de faptul că putem să avem un sistem de intervenție imediată fără a ne ciocni cu OMC și să pierdem timpul, ceea ce s-a întâmplat desea în trecut, de exemplu în Pakistan, din păcate. Helmut Scholz are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru informațiile oferite. Săptămâna trecută am avut uh, un schimb de idei, de vederi cu domnul Füle și ne-a explicat, de fapt ne-a mărturisit că politica reală a Uniunii Europene față de aceste regimuri, aceste guverne, a eșuat lamentabil. A spus că avem nevoie de o abordare cu totul nouă. Subliniez și eu că abordarea trebuie să fie una comprensivă și coerentă din punct de vedere politic la sud de Mediterană. Și acum, trecând la chestiunile comerciale și la revizuirea politicii de vecinitate față de aceste țări, ar trebui să stabilim niște termene. Ar trebui să uh, stabilim o revizuire a acordurilor de asociere pe care le avem cu aceste state, dat fiind faptul că partenerii din aceste țări și noi ar trebui să avem oportunitatea să ținem cont de propriile noastre interese, de așteptările noastre și ale uh, popoarelor în cauză. Uh, mărturisesc, sunt de acord uh, cu ceea ce a spus doamna Muscardini anterior. Trebuie să înțelegem că de data aceasta este pusă la încercare credibilitatea și, uh, și încrederea pe care o inspiră Uniunea Europeană. Politica de vecinătate, relațiile directe sunt foarte importante. În al doilea rând, poate că nu cade direct sub uh, responsabilitatea dumneavoastră, dar ar trebui să avem un fel de moratoriu pe datoria externă acestor țări și un audit în acest sens, fiindcă această datorie este creată de regimuri autoritare pe costul și spinarea cetățenilor. Ce înseamnă acest lucru? Uniunea Europeană, practic, ar transmite un semnal care ar uh, oferi un imbold recuperării economice al acestor, a acestor țări. Sigur, situația din Tunisia și Egipt este diferită față de cea din Libia, este diferită față de cea din Arabia Saudită și așa mai departe, dar trebuie să înțelegem complexitatea noilor provocări puse în calea Uniunii Europene, provocarea de a regândi relațiile cu aceste state. Mulțumesc. Președintele, acum dau cuvântul lui Pavel Zalewski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc comisarului pentru prezentarea poziției sale. Am următoarele comentarii de făcut. În primul rând, Cu toții suntem impresionați de evenimentele din nordul Africii și știm foarte bine că acestea reprezintă doar începutul, nici de cum sfârșitul unui proces. Este vorba despre un proces care s-ar putea anunța haotic. Înțelegem că urmează lipsă de stabilitate și haos. În imediata vecinătate sudică a Europei. Tocmai de aceea, Trebuie să căutăm soluții și să ne întrebăm cum anume putem să stabilizăm situația. Cum putem să facem ca lucrurile să evolueze în direcția potrivită descrisă de domnul comisar și doamna Muscardini în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și principiilor democratice. Ar trebui însă să fim și modești și realiști în acțiunile noastre și în gândirea noastră. Nu știu dacă este adevărat că politica reală față de Africa de Nord a eșuat, fiindcă adesea ne formulăm politica externă încercând ca lucrurile să, evolu- să facem ca lucrurile să evolueze în bine, însă totodată știm foarte bine care ne sunt limitările. Deci nu știu dacă am fi putut uh, prezenta uh, propuneri mai bune față de Libia, fiindcă această țară, iată, a fost condusă de o dictatură și nu am avut nicio marjă. În concluzie, consider că ar trebui să luăm în foarte în serios uh, în calcul ceea ce a spus comisarul. Sunt de acord că unul dintre motivele principale pentru evoluțiile din Africa este uh, marginalizarea acelei regiuni în termeni economici globali. Dacă este mai uh, rentabil să produci să faci produse ieftine în uh, Est pentru a le importa în Egipt, atunci știm foarte clar ce se întâmplă. Acest lucru nu este în interesul țărilor uh, din uh, Africa de Nord, nu este nici în interesul Uniunii Europene. De aceea, cred că noi, cei din Uniunea Europeană, ar trebui să facem uh, un uh, proiect cu tot felul de instrumente de ajutorare și de investiție. Asta pentru ca economiile din acele state să devină competitive. Competitive, desigur, pe plan uh, economic global. Totuși va trebui să așteptăm uh, să vedem care sunt evolu- evoluțiile și să căutăm uh, parteneri, fiindcă fără parteneri nu vom realiza nimic. A afirma astăzi că piața noastră va fi deschisă și că vom crea precondițiile pentru deschiderea pieței, de parcă am fi încheiat un acord de liber schimb și asta în situația în care în Egipt, spre exemplu, nu am avut, nici măcar în Egipt nu am avut un interlocutor, un partener de discuție, atunci uh, este foarte clar că am avea o atitudine greșită. Trebuie să dăm dovadă de credibilitate și trebuie ca în răspunsurile noastre să ținem cont de situația ce va exista în acele țări. Trebuie să găsim parteneri de discuție în țările în cauză. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc. Bela Glatfelder la finalul discuției. Különböző elemzések egyetértenek. Mulțumesc, domnule președinte. Studii și analize arată că evoluțiile din Africa de Nord sunt în parte rezultat al uh, creșterii prețurilor alimentelor la nivel internațional. 2% din populația globală populează regiunea despre care vorbim. 7% din toate cerealele vândute la nivel mondial și 20% din importurile de grâu uh, ajung în acea regiune. Egipt este importatorul numărul unu la nivel uh, global de grâu. Așadar, uh, producția alimentară nu mai face față cererii. 20% din uh, populație are sub 25 de ani. Este important să ținem cont și de exporturi. Ar trebui să ne gândim că această regiune riscă acum să piardă exporturile de legume. Tehnologic vorbind, nu au capacitatea, ce dacă nu au capacitatea de a face față rezidurilor chimice din producția de legume. Nivelul rezidurilor chimice depășește pragul legal. Adesea discutăm despre substanțe chimice deja interzise în Uniunea Europeană sau uh, substanțe chimice interzise la nivel internațional. De aceea, Egiptul și această parte a lumii va avea nevoie, vor avea nevoie de asistență tehnică. La final, Nicola Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toți cetățenii se întreabă în fiecare zi ce face Uniunea Europeană pentru aceste posibile potențiale noi democrații din sudul Mării Mediterane. Până astăzi, Europa nu a răspuns în mod foarte clar. Banca Europeană de Investiții, da, în schimb, ceva ajutoare umanitare, mai ales în următoarele săptămâni, dar lipsește încă o inițiativă politică. Relațiile noastre comerciale sunt standard, fie că e vorba de Siria, fie că e vorba de Maroc, de celelalte țări. Um, realitatea însă ne impune o diferențiere în aceste relații, uh, pe, având în vedere situația de astăzi, mai ales pentru a încerca să-și sprijinim țările care uh, vor lua calea democrației. dacă vor continua pe această cale, dar asta depinde și de noi. Deocamdată nu avem interlocutori parteneri clar, dar poate vom avea interlocutor clar peste șase luni și încă noi nu avem uh, răspunsuri comerciale în favoarea acestor țări, dar peste șase luni trebuie să ne asigurăm că le vom avea. Cred că trebuie să profităm de această perioadă în care aceste țări își organizează instituțiile în Egipt sau în Tunisia și vom vedea ce se va întâmpla în Libia pentru a propune instrumente, a prevedea instrumente conform liniei încurajate de grupul nostru și propus de comisar pentru Pakistan, și anume să încercăm să folosim instrumentele comerciale în, cu obiectivul de a ajuta țările care se află într-o situație de dezastru umanitar, cum s-a întâmplat cu Pakistanul, și de noi democrații, tinere de democrații, și cu nevoie de ajutor în Tunisia sau Egipt. Aș dori să vă întreb dacă, domnule președinte, este ultima ocazie de a pune o întrebare domnului comisar sau pot să pun mai încolo o întrebare despre Pakistan. Mai târziu, spune domnul președinte. Colegi, uh, me... Dragi colegi, doresc uh, să pun și eu două probleme în discuție. Una de ordin procedural. Am aflat din presă faptul că Comisia a suspendat negocierile comerciale cu Libia Cred că suntem de acord cu faptul că ne-ar fi plăcut să aflăm informații direct de la Comisie. Parlamentul are acest drept. Un al doilea aspect pe care doresc să-l menționez este de substanță. Discutăm acum despre relațiile comerciale internaționale uh, cu Comisarul pentru Comerț Internațional și ne întrebăm în ce măsură putem sau ar trebui să folosim măsurile comerciale pentru a ajuta ceea ce sperăm să fie o tranziție democratică în aceste țări arabe. Nu știm încă dacă aceste răscoale populare vor marca punctul de început al unei tranziții democratice de durată în lumea arabă, dar dacă așa va fi cazul și sperăm cu toții că așa va fi cazul, avem nevoie de o strategie. În ce măsură putem și trebuie să folosim instrumentele comerciale pentru a determina tranziția democratică în aceste țări. După părerea mea, trebuie să ne abținem de la decizii uh, ad hoc, uh, strict ca reacție. Nu trebuie să repetăm ceea ce am încercat să facem în cazul Pakistanului. Avem nevoie de filozofie, de strategie. Avem nevoie de principii pe care să ne bazăm. De aceea, din punctul meu de vedere, principala problemă pe care uh, o putem pune în discuție cu domnul de Gucht este dacă această strategie este și cea a Comisiei și în ce măsură, deci, politica comercială poate, ar trebui și ar putea să fie folosită pentru a determina tranziții democratice aici în vecinătatea noastră. pentru că cred că aceasta este întrebarea la care ni se va cere să răspundem în viitorul apropiat. Sper. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți deputați au menționat posibilitatea unor uh, relații comerciale liberalizate în mod unilateral Domnul Rinaldi și domnul Fierner au spus acest lucru. Am propus în mod curajos acest lucru Pakistanului. Având în vedere dezastrul natural de proporții, a trebuit să facem ceva, n-am putut să facem acest lucru prin instrumentul generalizat al preferințelor. Um, trebuit să respectăm uh, și clauza care nu ne-a permis să facem acest lucru unilateral în mod normal, ci am uh, hotărât uh, să facem o propunere de renunțare unilaterală la pretențiile um, tarifare. Dar asta nu înseamnă că se Uh, oferă pur și simplu statutul, dar problema este că nu se rezolvă la Geneva această chestiune pentru că există țări care din principiu doresc, uh, nu doresc uh, o legătură între liberalizarea comerțului și dezastrele naturale. Și cred că va fi și, și mai greu să legăm liberalizarea comerțului de apariția unei democrații emergente. Eh, la Geneva cred că ar fi și mai mirați, nu sunt obișnuiți cu astfel de argumente. Și mai sunt, eh, mai avem și uh, elementele regionale și până la urmă nu am avut câștig de cauză. Nu li s-a permis Um, să facem ceea ce dorim la Geneva, deși am insistat foarte mult. Nu există unanimitate necesară nici în ceea ce privește propunerea pe care mm, poate se va mai schimba puțin. Spun acest lucru pentru a demonstra diferența între ceea ce am putea dori noi și ce este posibil în practică. Domnule Kazak, am primit scrisoarea președintelui în legătură cu acordul cu Marocul pentru Sahara Occidentală. Cathy Ashton se ocupă de aceste aspecte și va răspunde dânsa la această întrebare. doamna Muscardini s-a referit și dânsa la unilateralitate și problema cu guvernele provizorii, o problemă general valabilă în domeniul comercial, pentru că pentru, comerț, pentru acorduri comerciale e nevoie de negocieri. Și, bineînțeles, va dura până când aceste noi sisteme vor fi stabilizate, cel puțin într-o anumită măsură. Poate va dura ani de zile înainte să se poate vorbi despre o situație stabilizată. Oricum, situația este provizorie, logica democrației este aceea, vrea ca acum să așteptăm alegerile, nu-i așa? Așa că începe negocierile cu guvernele provizorii nu este o idee de exclus, dar uh, și aceste negocieri ar fi foarte provizorii, practic, pentru că ar putea fi apoi negate după alegeri. Unele țări chiar ne cer să nu le facem oferte deocamdată, preferă asistență pe baza unor nevoi evaluate. Deci, în ceea ce privește capacitatea de negociere, ne spun pur și simplu, iată, deocamdată n-am organizat alegerile, n-au avut loc alegerile și deci ajutorul de urgență este cel necesar în momentul de față. în mod presant din partea Uniunii Europene și cred că oferim um, această asistență umanitară. Am făcut multe, cred, în acest sens alături de colega Gheorgheva, care se ocupă de aceste aspecte și ieri ne-a făcut un raport uh, detaliat de legătură cu ce facem în momentul de față. Am fost primii pentru care ne-am deplasat în regiune și suntem uh, și bine organizați. Cred că domnul Scholz are dreptate. Aveți și un Schulz și un șolț, îmi cer scuze, spune domnul comisar. Și cred că trebuie să ne revizuim uh, politicile. Avem uh, multe acorduri, dar acordurile actuale nu au ținut deloc cont de sistemul politic. Am uh, lăsat deoparte aceste lucruri, am avut aceleași discuții cu toate țările pentru a a obține aceste acorduri în ideea că ele erau în beneficiul tuturor ambelor părți, tuturor părților, dar unele țări uh, sunt cu adevărat pe calea democrației și altele au fost uh, lăsate să facă ce vor, sunt uh, și credem că aceste aspecte trebuie să joacă, joace un rol mai important decât în trecut. Nu știu exact care va fi Um, nu se știe exact care va fi poziția acestei țări Domnul Zaleschi vorbește, mm, a pus problema interlocutorului, l-am menționat-o și eu, într-adevăr, mai întâi avem nevoie de un interlocutor. Bineînțeles, prețurile la alimente vor avea de suferit și discutăm cum uh, vom putea aborda corect aceste chestiuni. Domnul Rinaldi Cred că prin răspunsurile precedente am acoperit răspunsul și la întrebarea dumneavoastră. Cred că va fi greu să punem aceste țări într-o categorie specială, democrație emergente. Această discuție ar fi dificilă la Geneva. Aveți dreptate că, până la urmă, comerțul uh, se bazează pe decizii foarte politice, dar abordarea la Geneva este una strict comercială. În ceea ce privește suspendarea negocierilor cu acordul de negociere, um, negocierea acordului cu Libia, mă scuzați, Acest acord uh, cu Libia era un acord mixt, nu strict comercial, ci și includea și alte domenii. Și Cathy Ashton a făcut o declarație în legătură cu faptul că negocierile au fost suspendate. Sunt de acord cu ce ați spus, dar pentru noi era evident că nu puteam negoci continua negocierile în aceste situații. Și, uh, și dacă mi s-ar pus și mie aceeași întrebare, aș fi răspuns la fel. Am, negociat, am suspendat aceste negocieri. Chestiunea este atât de evidentă încât nu e nevoie de consultare a tuturor uh, uh, organelor înainte de a spune acest lucru. De altfel, e foarte simplu să se, negocie, să se suspendeze negocierile. Dacă nu se fixează date pentru negocieri, înseamnă că acestea au fost suspendate. Uh, de facto negocierile sunt suspendate pentru că nu se merge la negocieri. Nu e nevoie pentru asta de decizia Consiliului sau Parlamentului. Domnule președinte, cred că am încercat să răspund la majoritatea întrebărilor care mi-au, fost mi-au fost puse. Mulțumesc. Nicolo Rinaldi, cred că s-a răspuns și la întrebarea dumneavoastră de domnul comisar în legătură cu Pakistanul. Uh, uh, Mulțumesc. În ceea ce privește Pakistanul, din câte știm, noi nu s-a înregistrat progres cu această, în această privire la Geneva, iar uh, aspectele tactice aș dori să fie mai discutate. Credeți că un vot în plenară la Parlament ar fi util în cadrul discuțiilor de la Geneva? Sau nu ar avea niciun impact? Nicolo, Parlamentul hotărăște dacă votează în plenară sau nu sincer vorbind, nu cred că va influența procesul de la Geneva, ci uh, va da o impresie de înfrângere mai mult decât orice altceva. Părțile implicate și-au manifestat foarte clar uh, poziția, și anume că nu vor să meargă mai departe. Acestea fiind spuse, domnule președinte, dacă Parlamentul dorește să voteze, o poate face. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc încă o dată domnului comisar de Gucht uh, pentru disponibilitatea domniei sale, pentru faptul că ne-a răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc, domnule comisar. Îl rog pe domnul Zalewski să um, îmi țină locul uh, o vreme, uh, în timp ce o să discut cu domnul comisar de Gucht. ladies and gentlemen, I would like to proceed further. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Haideți să mergem mai departe. Mai avem uh, niște puncte pe ordinea de zi. Am ajuns la 10, punctul 10 de pe ordinea de zi, Uniunea Inovării, transformarea Europei pentru o lume de după criză. Uh, doamna Ines Weidere, raportoarea nu este prezentă, din păcate. Domnul Caspari Uh, va lua cuvântul privind um, acest proiect de aviz și amendamentele înaintate. Aș dori să îl rog pe domnul Caspari să ia cuvântul. Dragi colegi, doamna Vaidere își cere scuze pentru absență. Avem uh, o reuniune a președinției PPE uh, în afara Parlamentului European. Doamna Vaidere participă redau uh, cuvintele acestea și citez. Dacă aș fi știut că reuniunile vor coincide, atunci mi-aș fi uh, anulat participarea la reuniunea PP. Din păcate a fost prea târziu și nu am putut să o fac. Vă mulțumesc pentru contribuțiile la avizul pentru Uniunea Inovării. Se reflectă îngrijorările Uniunii Europene și statelor membre individuale în ceea ce privește efectele crizei economice Uh, și financiare globale. Uh, competitivitatea Uniunii Europene uh, reprezintă o problemă care trebuie luată în calcul, la fel și nevoia ecocompatibilității, practicile uh, acțiilor publice și barele non-tarifare. Am luat în calcul toate amendamentele cu mare atenție și uh, am decis să le tratez ca tare în uh, raportul final, care tratează unele inovări pe termen lung pentru ca politicile externe și interne ale Uniunii Europene să fie clar definite. Uh, avizul amendat sublinează faptul că Uniunea Inovării trebuie să fie o Uniune care adresează chestiunile sociale, de mediu și economice. Uh, mizez pe Uniunea Inovării care este durabilă, oferă creștere, competitivitate și tehnologii ecocompatibile brevete europene la prețuri decente și drepturi de proprietate intelectuală. Toate acestea ar trebui sprijinite pentru a contracara efectele crizei economice globale. A, față de textul original, am inclus amendamentele ce solicită sprijin politic și financiar și cercetare și dezvoltare aliniată la strategia Europa 2020. Barierele non-tarifare practicile de achiziție publică și transferul de TIC în sănătate și acestea sunt prevăzute. Voi uh, introduce și mai multe compromisuri. O să trimit propuneri de compromis persoanelor vizate. Vă încurajez să mă contactați în cazul în care aveți de făcut sugestii sau comentarii. Vă mulțumesc! Iată, dragi colegi, cuvintele uh, lui Ines Vaidere uh, o să îi transmit rezultatele de aceste discuții mai departe cu dragă inimă. Mulțumim, uh, Daniel. Acum dăm cuvântul membrilor. Doamna Josefa Anders, de la Socialiști Democrați. Eh, hacer lo mismo, hablar... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi face ce a făcut doamna, domnul Caspari și o să vorbesc în numele domnului Balțani, raportorul din uh, umbră și eu o să citez. Mulțumesc uh, raportare pentru activitatea sa și sunt sigură că vom conlucra bine pentru a avea propuneri de compromis. Sunt de acord că în cadrul inovării trebuie să fie analizate cu atenție uh, sprijinul producției și tehnologiei ecologice uh, care economisește energie și nu poluează, ocrotind în egală măsură drepturile de proprietate intelectuală. Trebuie să um, dăm acces IMM-urilor la finanțare și să protejăm acest drept. Trebuie liberalizate piețele protecționiste, trebuie stabilizate ratele de schimb, avem nevoie de protecție juridică pentru companiile UE care acționează în afara Uniunii Europene și trebuie să punem capăt concurenței neloiale și pirateriei. Trebuie să promovăm aceste politici în întreaga Uniune Europene și această politică trebuie să fie una care generează locuri de muncă, dezvoltare și uh, siguranță juridică în, în cadrul strategiei 2020 pentru a avea o politică comercială competitivă uh, cheia este să ajungem la investa, investirea de 3% din uh, PIB în politicile de inovare. Dacă nu avem politici de dezvoltare bune la nivelul Uniunii Europene, trebuie să avem uh, programe de cercetare care să promoveze mobilitatea și, intero- și schimburile între cercetători internaționali și să sporească cooperarea între, uh, între câmpul muncii și sectorul științific. Sunt gata să primesc toate comentariile pe care ați putea să mi le faceți. Mulțumesc foarte mult, domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, eu vreau să vorbesc în numele domnului Geadol, care este absent, dar care ne-a explicat că a înaintat nouă amendamente la acest raport, sperând că acestea vor um, vor duce acest raport pe direcția uh, cea bună, îl vor îmbunătăți, trebuie să, uh, să vedem cum îmbunătățim, uh, cum pregătim Uniunea Europeană pentru situația post-criză. Am dorit ca și celelalte grupuri să fie alături de noi în ceea ce privește aceste sugestii cheie care se referă la o internaționalizare selectivă care să facă parte din strategia industrială pe termen lung a Uniunii Europene înseamnă că trebuie să sprijinim acele zone ale producției în care Uniunea Europeană reușește să uh, mențină sau să dobândească avantaje concurențiale în următorii 30 de ani. Și se sugerează o trecere către um, o producție industrială ecologică și neenergofagă, precum și o trecere către o cerere internă, pentru ca internaționalizarea să fie o să, se, să însoțească această cerere internă solidă. Trebuie să se definească în mod clar acele aspecte care, sunt, care se definesc ca bariere netarifare nejustificate. E nevoie de o abordare uh, nouă privind protecția IP-urilor, precum și răspândirea mondială a noilor tehnologii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Taylor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? domnule Caspari. Doriți să las cuvântul? Nu? Eh, cineva de la comisie dorește să ia cuvântul? Nu. Bun. Atunci aș dori să vă spun că termenul limită a trecut, eh, votul la comisie va avea loc pe 15 sau 16 martie Asta în ceea ce privește votul la comisie. Acum uh, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba de aranjamente de tranziție privind acordurile de investiții bilaterale, dar domnul Schlitter nu este prezent. Deci trecem la următorul punct și când se va întoarce domnul raportor, vom uh, reveni. Punctul 12 acum. Uniunea Europeană ca actor global, rolul său în cadrul organizațiilor multilaterale. Avem primul schimb de păreri privind acest aviz, privind uh, raportul de preventivă a fet privind la rolul UE în cadrul organizațiilor multilaterale. Se analizează și posibilitatea, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, în ceea ce privește reprezentarea externă a Uniunii Europene, pentru ca aceasta să, poată, uh, să se poată exprima într-un singur glas pe scena internațională. Raportorul nostru este domnul uh, Jorg Leichfried de la S și D. Și domnul David Martin îi ține locul, am fost informat va vorbi în numele domnului raportor. Domnul Martin, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum a spus și dumneavoastră, uh, am aici uh, notițele de la domnul raportor. Raportul uh, se va, se va concentra asupra rolul UE în organizațiile multilaterale și se vor analiza dispozițiile juridice uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona și posibilitatea ca Uniunea Europeană să se exprime într-un singur glas pe scena internațională. Raportul, in, raportul lui York va face recomandări cu privire la rolul Uniunii Europene ca actor global în ceea ce privește, uh, în ceea ce privește rolul, în, uh, rolul organizațiilor multilaterale în uh, organizațiile internaționale, cum ar fi G20 și așa mai departe, precum și relațiile sale cu ONU. INTA este singura comisie care se ocupă de relațiile cu OMC și uh, acest uh, acord de la AFET uh, nu va include nicio recomandare din acest domeniu, ci se va baza pe avizul nostru. Jorg dorește să se concentreze pe acest aspect al OMC-ului și poate mai târziu să se înainteze amendamente cu privire la celelalte um, organizații economice. Iorg dorește ca mai întâi să se sublinieze faptul că la nivel istoric Uniunea este angajată multilateralismului care reprezintă una dintre valorile principale ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Iar uh, noi avem prin sistemul nostru siguranță juridică și transparență la nivelul comerțului internațional, iar acest instrument este unul care ne permite să profităm de avantajele globalizării ca urmare a competenței sale exclusive, UE este membru al OMC și participă la uh, structurile care înlesnesc comerțul uh, mondial, GATT uh, și din 95 OMC. Uniunea Europeană s-a implicat în comerțul internațional prin propriile sale politici de politici comerciale, iar prin tratatul de la Lisabona, acum comerțul, investițiile și Uh, și serviciile uh, permit Uniunii Europene să aibă o poziție mai solidă la OMC. Uniunea Europeană este unul dintre principalii actori comerciali ai lumii, iar asta consolidează poziția noastră la OMC, iar comisarul pentru comerț al Uniunii Europene negociază în numele Uniunii Europene, iar toate statele membre toate statele membre ale Uniunii Europene acționează în unanimitate, iar Uniunea Europeană este, uh, nu este membru al uh, Băncii Mondiale și al Fondului Monetar Internațional. Delegația Comisiei Europene, după tratatul de la Lisabona, devine delegația Uniunii Europene. În ceea ce privește delegația UE la Geneva, Uniunea Europeană din ianuarie 2011 are uh, doi reprezentanți, misiunea permanentă la OMC și delegația permanentă a Uniunii Europene la um, biroul ONU și alte organizații internaționale de la Geneva. Mm, această separare foarte clară va, face, va înlesni activitatea Uniunii Europene și va consolida vizibilitatea Uniunii Europene în, în diversele organizații cu sediul la Geneva. În ceea ce privește dimensiunea socială, uh, în ceea ce privește drepturile omului, drepturile lucrătorilor și așa mai departe, Uniunea Europeană va avea un impact consolidat, iar uh, acest lucru trebuie, de acest lucru trebuie să se ia notă în cazul acestei organizații. OMC ar uh, trebui să țină cont de părerea Uniunii Europene și a statelor membre cu privire la unele aspecte comerciale, cum ar fi uh, organismele modificate genetic. Trebuie să avem mai multe resurse pentru sprijin tehnic, mai ales uh, pentru membrii OMC. Secretariatul OMC joacă un rol hotărător aici și este foarte important să fie reprezentat proporțional funcționarii din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare pentru ca mandatul său să fie uh, desfășurat mai bine. În ceea ce privește consensul în procesul decizionar al OMC uh, și rezolvarea blocajelor pentru a reuși să se soluționeze problemele de la caz la caz. Trebuie să fie o separare mai clară la OMC între activitățile care au legătură cu negocierile noilor reguli, precum eh, și cele care, care au legătură cu aplicarea legilor existente. Trebuie trebuie, uh, ca noi să ne trebuie ca noi să nu uităm că chiar și cu reforme, s-ar putea ca credibilitatea sistemului de soluționare a litigiilor să fie subminată de rezultate negative, iar Uniunea Europeană trebuie să asigure consecvența politicilor UE cu celelalte politici, mai ales cele de dezvoltare, iar Uniunea Europeană trebuie să joace un rol fruntaș la OMC pentru a se asigura că acțiunile sale sunt consecvente cu acțiunile altor organizații internaționale. Acestea sunt notițele lui Iorg eh, și le-am citit și eu pentru prima oară. Sunt de acord eh, în mare parte cu tot ce se spune acolo, chiar dacă nu cu totul. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea eh, dintre membrii acestei comisii? Domnul Scholz. Mulțumesc. Am ascultat și eu cu mare interes introducerea făcută în numele lui York Lightfried în ceea ce privește abordarea raportului. Sunt de acord. Ar trebui să ne concentrăm pe chestiunile OMC, după cum a prezentat și domnul uh, comisar. Este un aspect cheie, trebuie să intrăm în uh, detaliu și să oferim uh, perspectiva noastră substanțială în ceea ce privește rolul nostru în organizațiile internaționale uh, cu precădere în relațiile comerciale. Sunt uh, dispus să cooperez cu raportorul ca raportor în umbra grupului meu politic. Președintele, mulțumesc, domnule Scholz. Alți colegi care doresc să intervină? Nu. Este o problemă extrem de importantă pentru Uniunea Europeană, pentru eficiența acesteia, deci va fi important să uh, ascultăm uh, opinia comisiei. Aș vrea să știu dacă este un reprezentant al comisiei în sală. Nu, atunci mă plâng, spune președintele, fiindcă nu este prima dată când comisia eșuează în a reacționa în cadrul unei discuții la noi, la Comisia Parlamentară. Mai ales că avem acum de face cu acest domeniu. Ar fi fost foarte important să uh, ascultăm opinia Comisiei. Calendarul activității noastre. Astăzi am avut uh, schimbul de vederi. La INTA, uh, proiectul de raport va fi analizat sau avizul va fi analizat pe 15 martie. Se va întâmpla după reuniunea de la AFET, care are de fapt loc tot azi. Termenul pentru depunerea amendamentelor la proiectul de aviz este posibil 22 martie. Iar votul la comisia noastră va fi pe 13 aprilie. Apoi, votul în afet va, va avea loc pe 20 aprilie, urmând ca votul la plenară, estimativ, să fie în mai. Văd că a sosit uh, domnul Schlitter, este acum alături de noi. Putem uh, să revenim la punctul 11. Dispoziții tranzitorii pentru acorduri bilaterale de investiții încheiate între state membre și terți și terțe state. Mă scuzați. Raportorul nostru este Carl Schletter. Azi vom uh, analiza amendamentele. Este, de fapt, a doua analizare a amendamentelor pe proiectul de raport pentru acest regulament. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost 20 ianuarie, în total au fost depuse 184 de amendamente. Ieri a avut loc o reuniune organizată de domnul Schlitter, raportorul, căruia și dăm cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Au fost câteva probleme tehnice la studioul TV. Mă interesează acest dosar uh, și am văzut că poate să atrag atenția. Este ușor de înțeles. Asta pentru că investițiile din Europa sunt uriașe și investițiile în Europa cresc, către Europa. Lucruri importante pentru companiile care fac aceste, aceste investiții. Oamenii se tem de ceea ce se poate întâmpla dacă lucrurile merg prost. Din partea tuturor grupurilor politice am uh, constatat că toată lumea vrea ca tranziția să fie făcută într-o manieră decentă și sensibilă. De aceea am sperat să găsim compromisuri cu care să sperăm vor fi de acord toate grupurile. Dacă cădem cu toții de acord asupra amendamentelor, atunci trebuie să acceptăm calea compromisului, să acceptăm că nu totul va fi cum ne-am dorit-o. Uh, Consiliul nu va accepta propunerea noastră neschimbată, cel puțin asta este opinia mea. Dacă recunoaștem cu toții acest lucru ca atare și dacă oferim uh, o astfel de bază Consiliului pentru negocieri, atunci ar trebui să încercăm să cădem mai întâi noi de acord asupra propunerii pentru a vedea exact ce se întâmplă la negociere cu Consiliul. Poate vom uh, trece în prima lectură și vom finanța proiectul, poate nu. Consiliul, deocamdată, nu a oferit nicio indicație, fiindcă așteaptă după noi. Din toate amendamentele am întrezărit următorul lucru. Mergem în toate direcțiile. Cred că procesul de consolidare este unul în curs de uh, desfășurare, atât între grupuri cât și în grupuri. Pe ul mi-a spus care este situația, am avut o reuniune complicată, dar constructivă ieri cu raportorii din umbră pentru a vedea unde se află marja ajungerii la o linie comună. Astăzi, după cum am, i-am anunțat pe unii membri care au depus amendamente, vă lua în considerare modul în care poate fi formulat un compromis. Voi uh, elabora aceste amendamente de compromis și sper să reușesc să le trimit cel târziu mâine dimineață, poate chiar în această seară, pentru a vedea exact unde este marja de manevră. Marja de manevră, cred și sper, se află în acordul de a păstra bucăți mai vechi, bucăți care nu intră în conflict cu legea europeană. Statele trebuie să ai o posibilitate de a crea noi, de a crea noi acorduri. Și majoritatea dintre noi este de acord că aceste acorduri nu ar trebui să blocheze semnarea unor viitoare acorduri europene. Deci, când un stat dorește să încheie un nou acord, ar trebui să facem un efort să vedem dacă acel acord poate fi transformat într-unul european. Aici am găsit numitorul comun. Apoi trebuie să uh, stabilim condițiile în care comisia are dreptul să negocieze, să ceară o negociare, să retragă și așa mai departe. Cu toții suntem uh, aproape uniți. Dacă se intră în conflict cu legea europeană, atunci, da, comisia poate intervi, interveni. Uh, pe chestiunile politice încă nu am găsit un compromis, dar majoritatea grupurilor uh, consideră că politicile nu trebuie să fie 100% blocate, nu trebuie să existe această posibilitate. Deocamdată nu am găsit formularea optimă referitor la cum anume putem să tratăm politica. Astăzi s-a vehiculat foarte clar ideea unei combinații dintre politică și comerț. Și mi se pare că acordul în sine nu ar trebui să blocheze politicile uh, stipulate în tratat. Cam aici am putea găsi numitorul comun. De asemenea, suntem de acord că transparența nu este suficient de bună. Nu știm cum anume vom uh, trata acest subiect, dar ideea este că transparența este foarte importantă, dat fiind că acum această competență a fost transferată la nivel comunitar – Comisia ar trebui să aibă acces uh, în momentul în care se ajunge în instanță. În momentul în care apar dispute, Comisia trebuie, dacă nu să fie un actor activ, atunci să aibă acces garantat. Fiindcă astăzi nu există accesul la documente și pentru noi acest lucru este lipsit de logică. Comisia are proceduri bune pentru confidențialitate în momentul în care este nevoie de aceasta, dar noi credem că lipsa acestor documente este incorrectă. Acestea fiind spuse, am reușit să redau mare parte din discuție de ieri. Mulțumesc tuturor grupurilor, fiindcă nu a fost deloc ușor, dar important este că reușim să avansăm cu pași încet, dar siguri. Votul va avea loc pe 16, dacă se poate. Dacă simt însă că suntem pe punctul de a încheia un acord, dar mai avem nevoie de ceva timp, aș uh, propune o amânare de dragul compromisului. Astfel, discuțiile noastre vor fi facilitate mai târziu uh, în negocierile cu Consiliul. Dacă simțim că suntem aproape de rezultatul optim, uh, în jurul datei de 16, ar trebui să amânăm subiectul pentru un rezultat bun. Dacă vrem să protejăm investițiile și alte părți interesate, dacă vrem uh, ca textul să fie redactat într-o manieră ușor lizibilă, inteligibilă, atunci, și dacă vrem să ușurăm uh, negocierile cu Consiliul, atunci poate că putem ieși de mai mult timp. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Ca raportor din umbră, aș dori să vă mulțumesc, domnul raportor, pentru efortul de a găsi un compromis. Cred că toată lumea apreciază ceea ce încercați să faceți. Acum uh, dăm cuvântul uh, membrilor Comisiei, domnul Caspari. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred că tema investițiilor și în special uh, tratarea Uh, acordul bilateral de investiții este extrem de important și uh, sunt recunoscător raportorului pentru faptul că și-a luat timpul de a discuta cu raportorii din umbră și cu ceilalți colegi, fiindcă ar trebui să încercăm să găsim o soluție bună. Care este problema mea și o spun deschis? Um, Aniatele 5 și 6. Cum anume uh, tratăm subiectul acordurilor deja existente? Uh, mi se pare interesant următorul lucru. Comisia Europeană, și am spus-o adesea la Comisia însă parlamentară, Comisia Europeană, ani de zile, s-a culcat pe ureche pe acest dosar. Comisia Europeană și Uniunea Europeană în ansamblu este acum uh, responsabilă de uh, tratatele de investiții și Comisia în sine este garantul tratatelor europene. Uh, Deocamdată, mi se pare că sunt puse sub semnul întrebării toate tratatele bilaterale de investiții. Observ acest lucru zi de zi la Parlament când discutăm despre uh, abordarea acestor subiecte. Situația întreprinderilor care utilizează uh, aceste tratate devine din ce în ce mai critică, uh, există tensiuni și observ că firmele din străinătate uh, guvernele sunt uh, extrem de tensionate și ele când urmăresc uh, dezbaterea din Parlament. Și indiferent cât de uniți suntem pe anumite puncte, ar trebui să reflectăm la efectele pe care le generează discuțiile noastre, în special pe alineatele 5 și 6. Este vorba despre efectele asupra partenerilor noștri comerciali. Consider că ar trebui să ținem cont de lupta pentru viitoarele acorduri de investiție și cu siguranță vom ajunge la un numitor comun. Important este să nu uh, dăunăm și să nu creăm daune al căror efect nu-l cunoaștem încă. Oricum, eu sunt optimism, uh, optimist, îi mulțumesc raportorului pentru activitatea întreprinsă, dar ar trebui totuși să ne gândim Uh, ce consecințe au acțiunile noastre asupra investițiilor uh, la nivel mondial care vizează Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul uh, Fielner are cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce Carl ne-a explicat este foarte pozitiv și uh, avem impresia că vom găsi un teren uh, comun de înțelegere într-un fel sau altul. Dar, uh, ca și Daniel, cred că partea cea mai sensibilă, cea mai dificilă, um, sunt articolele 5 și 6 și modul în care abordăm situația pentru a avea certitudine juridică și înțeleg că nu, pot avea, nu putem avea această certitudine juridică atâta timp cât Comisia își păstrează dreptul de a se retrage. Eu cred că uh, trebuie să, ar trebui să găsiți o soluție tehnică foarte complicată pentru uh, Um, a ajunge la o situație de echilibru, pentru că asta trebuie să se facă, să se facă echilibristică între, cele doi, între cei doi actori. Pe de o parte, prevederile care ar continua să se aplice și în același timp Comisia să aibă dreptul să se retragă din acorduri. Acorduri pe care la un moment dat Comisia le poate considera uh, ca nemai servind interesele sale. Un alt aspect uh, care trebuie luat în considerare, după părerea mea, este dreptul Comisiei de a corecta greșeli uh, fără implicarea Curții de Justiție sau a statelor membre. Mă întreb dacă este realist să credem că Comisia va mai putea examina toate aceste acorduri. Uh, iarăși, uh, o sursă de incertitudine juridică. Comisia este o instituție minumată, dar va avea timp în fiecare an să studieze toate aceste acorduri pentru a căuta greșeli este nerealist acest lucru. Cred că trebuie să găsim altă soluție practică. Acestea sunt aspectele pe care le-am identificat eu și um, aștept să ne așteptăm uh, să ne întâlnim um, într-o întâlnire bilaterală săptămâna viitoare pentru a mai discuta alte aspecte, dar acestea sunt cele pe care am ținut să le menționez astăzi și sper că vom găsi o soluție pentru siguranță juridică. Mulțumesc, Christopher. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Poate eu, în calitate de raportor din umbră, în numele PPE-ului, aș putea să fac și eu uh, anumite observații. Ceea ce este clar și nu mai poate fi pus uh, sub semnul îndoielii este chestiunea legată de viitor, de negocierea noilor uh, tratate de investiții europene, dacă le putem numi astfel. Toată lumea dorește ca aceste negocieri să fie pregătite și uh, de comisie, dorim să oferim comisiei toate instrumentele de care are nevoie pentru a încheia aceste negocieri și acesta este un element pozitiv. Pentru că avem semnale care arată că anumiți parteneri ar dori ca Comisia să joace rolul de notar în uh, negocieri care să fie purtate de statele membre. Deci cred că acest lucru este unul pozitiv. Credem efectiv că trebuie să menținem tratele bilaterale de investiții care există în momentul de față, dar există loc pentru compromis sau pentru clarificarea pozițiilor. Pentru că pe de o parte, aceasta este poziția PPE-ului, că nu ne închipuim uh, situația în care acordurile actuale care există ar fi puse sub semnul întrebării pentru că nu respectă politicile europene, de exemplu, după cum se spune articolul 21 uh, din tratat. Unii colegi consideră că este posibil. Deci, pentru a deschide această posibilitate, deci doar deschiderea acestei posibilități creează incertitudine juridică, așa cum uh, a spus colegul nostru Caspari. Deci, acesta este, după părerea mea, un punct, un element crucial. Cu toții dorim ca pe viitor să avem tratate europene de investiții dorim uh, o politică comună de investiții, dar una foarte bine reglementată. Și cred că după ce l-am ascultat pe domnul Caspari mai ales, trebuie să ne definim poziția, poziția comisiei noastre în legătură cu posibilitatea sau lipsa acesteia de a retrage autorizațiile pentru acorduri uh, pe care le avem, care sunt în curs. Este o problemă, o neînțelegere majoră și cred că clarificarea pozițiilor uh, trebuie să aibă loc pentru a liniști uh, mediul de afaceri, a liniști pe parteneri toate părțile interesate. Aceasta a fost observația mea, dar încă o dată apreciez ceea ce face colegul nostru pentru a ajunge la un compromis. Vă rog, domnule, dacă aveți ceva de adăugat. Well, thank you. Um... Domnul Schlitter, mulțumesc. Este clar, Christopher, Daniel și așa mai departe, că părțile critice sunt articolele 5 și 6. Deci e vorba de revizuirea uh, și acordurilor existente și uh, consecințele acestei revizuiri. Într-adevăr, trei sferturi din ședința raportorilor din umbră au fost uh, consacrate acestui aspect, acestor aspecte. Nu putem să concepem vreun sistem perfect etanș. De altfel, nici nu dorim un sistem perfect etanș pentru că nu putem apăra poliția, politica de investiții de toate celelalte politici. Aș fi propus o poziție strict din uh, conform filozofiei verzilor cu o clauză de caducitate și așa mai departe. Dar nu despre asta e vorba aici. Investitorii care se tem de acordurile uh, de parteneriat? Uh, nu, așa văd lucrurile. Pe de altă parte, nu, deci nu trebuie să izolăm complet uh, acordurile de investiții de restul. Dar nu dorim nici să creăm temeri uh, superflue, dar uh, nu trebuie nici să uh, facem în așa fel încât investițiile să nu mai aibă contact cu celelalte politici. Trebuie să găsim un echilibru între asigurarea investițiilor și um, legăturile acestor politici cu alte domenii, pentru că am putea la un moment dat să existe um, conflicte în legătură cu monopolele de stat în anumite țări. Trebuie să se găsească uh, un echilibru și deja astăzi avem articolul 258 din tratat și după cum a spus colegul Fielner, ne-am putea găsi la Curtea de Justiție și uh, nu este ideal așa ceva. Deci am putea formula lucrurile um, în uh, direcția dorită de noi. Sper că vom reuși. și de asemenea ar trebui să adăugăm asigurări pentru cei în care sunt îngrijorați să folosim așa numita ceea ce se numea procedura um, cu verificare că ceea ce se numește acte delegate astăzi. Procedura prevăzută în compromis este dacă se constată incompatibilități, primul pas să fie să se ceară statelor membre să renegocieze și dacă nu se poate să, ne, să se negocieze o soluție la nivel european, un tratat de investiții la nivel european și numai atunci Comisia ar putea lua decizie de a se, retragă, de a se retrage și ieri am discutat despre adăugarea unei garanții și anume ca Parlamentul să poată să emită obiecție față de astfel de decizie și astfel oricum peste 30 de ani aceste acorduri nu vor mai exista din cauza regulilor OMC. Dar astfel cred că până la urmă vom putea liniști uh, investitorii. Cred că, sper că vom putea găsi o soluție în această direcție. Ieri am avut sentimentul că vom reuși să găsim o soluție, dar încă nu știm exact cum putem să formulăm această soluție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Schlitter. Comisia a fost menționată de multe ori în discuțiile noastre, deci poate a venit vremea să uh, cer comisiei să ia cuvântul. Este cineva de la comisie? Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru toate părerile exprimate de membrii acestei comisii, foarte utile și foarte interesante. Așa cum reiese din această discuție, discuție Comisia împărtășește Um, părerea dumneavoastră privind obiectivele regulamentului, siguranța juridică și stabilitatea investitorilor. Iată de ce am propus uh, această clauză a drepturilor dobândite pe termen lung în ceea ce privește toate aceste acorduri. Dar cu toții trebuie să ținem cont uh, de faptul că ar trebui să existe un mecanism care să permită Uniunii Europene să reacționeze în caz de probleme. Domnul Caspari are dreptate când spune că avem deja în cadrul tratatului instrument, aceste instrumente, cum ar fi procedura pentru încăl- de încălcare. Dar și domnul uh, Schlider are dreptate când spune că aceste proceduri s-ar putea să nu, fie, să nu se dovedească prea practice din motive de siguranță juridică, fiindcă procedura de încălcare nu lasă prea multe opțiuni în caz de probleme. Astfel încât propunerea Comisiei reprezintă articolele 5 și 6 pentru a permite mai multe opțiuni, cooperare și consultare cu statele membre. Bineînțeles, nu acesta era obiectivul Comisiei. Comisia nu dorea să retragă automat autorizația după o perioadă de 5 ani de la perioada de, revizu- de revizuire. Aceste două articole nu trebuie să fie legate. Revizuirea trebuia să ducă la un raport uh, întocmit de comisie care să arate care sunt problemele și uh, de ce fel sunt acestea, precum și modul în care ar putea să fie rezolvate ele pe viitor. Mecanismul de retragere este prevăzut uh, ca o ultimă alternativă posibilă, o ultimă măsură posibilă. Sunt de acord că formularea acestor două articole poate nu este destul de limpede și s-ar putea să fie nevoie de șlefuiri pe aici, pe acolo, pentru a ne asigura că există transparență și siguranță. Acestea fiind spuse, aș dori să vă să adaug faptul că Comisia este gata să discute pe viitor cu Consiliul și Parlamentul European pentru a încerca să ajungă la un compromis care să slujească atât interesele investitorilor europeni, dar și să respecte în același timp legislația Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Puș, pentru comentariile dumneavoastră. Sunt de părere că cel puțin la unele puncte importante, e loc de compromis și cred că ar trebui să trecem cu ușurință mai departe. Acum calendarul. Adoptarea acestui raport va avea loc pe 15-16 martie, dar am înțeles la domnul Schlitter că se încearcă găsirea unor soluții mai bune uh, și astfel data s-ar putea schimba, cel puțin asta am înțeles eu. Vital, te-ai întors, poate poți să preiei tu președinția, prezidiul. Mulțumesc, Vital. Uh, thank you, Pavel, for having replaced. Mulțumesc, Pavel, că mi-ai ținut locul. Și haideți să mergem mai departe la punctul 13. Înainte însă, dați-mi voie să vă spun că procesul verbal la ședinței noastre de, de pe 7 februarie au fost uh, înmânate, v-au fost înmânate și se consideră adoptate dacă nu aveți obiecții. Trebuia să fac acest anunț. Trecem la punctul 13. Este vorba de o întrebare cu răspuns oral privind acordul de liber schimb cu India în urma deciziei coordonatorilor noștri de pe 7 februarie, secretariatul a elaborat acest proiect de text de întrebare orală adresată Comisiei privind acordul de liber schimb UE-India. Acest document îl aveți în dosarele, l-ați primit deja spre analiză și trebuie să fie aprobat de PP uh, și Uh, ALDE, Verzi, ECR, GUE și F, F și D. Mai întâi trebuie să hotărâm dacă să votăm uh, textul în forma în care a fost prezentat sau dacă să depunem amendamente. Și să avem un termen pentru acestea. Termenul pentru depunerea amendamentelor ar fi 4 martie, iar votul va avea loc pe 15 martie. domnul Felner. Mulțumesc, domnule președinte. Noi nu am reușit să ajungem la un acord. Iată de ce nu a fost soluționat acest uh, subiect. Și cred că uh, s-ar putea să fie rost de un acord, dar până la urmă nu uh, pe baza acestui text. Punctul 2 ar trebui să fie amendată. Aș dori ca, din, ca numele PPE-ului să vă propun modificarea primului alineat al punctului 2 pentru a se acoperi și industria medicamentelor uh, la nivel european. Vorbim despre accesul la medicamente, dar trebuie să vedem care este. Trebuie să uh, includem aici și industria cercet- cercetării în domeniul medicamentelor pentru a include toate, tot acest domeniu. Cred că, din păcate, va trebui să înaintăm amendament aici. Mulțumesc! Helmut Scholz, ai uh, ceva de spus acum? Înseamnă că nu vom vota și... Din partea PP nu am observații de făcut. Am luat la cunoștință observațiile făcute până acum. Aș dori să revin la punctul 1. Acolo este vorba despre capitolul uh, durabil. Acesta este foarte important în opinia mea. Nu ar trebui ca acest subiect să apară doar după ce textul a fost deja negociat și apoi să vedem unde mai găsim 3-4 uh, liniuțe în ceea ce privește problemele ecologice, sociale și tot ceea ce ține de durabilitate ar trebui ca a priori să uh, ținem cont de aceste, de aceste teme care prezintă interfețe și să ținem cont de ele. Astfel, uh, Deocamdată aș putea accepta această formulare, însă dacă ne decidem să dăm și o rezoluție, atunci ar trebui ca în rezoluția respectivă să Uh, pentru rezoluția respectivă să alocăm mai mult timp. Mulțumesc. Still, whatever it may be... Bun. Uh, deci, până la urmă, nu avem un acord pentru vot asupra textului forma sa actuală, ceea ce înseamnă că trebuie să avem un termen pentru amendamente, termen limită pentru amendamente, să zicem până pe 4 martie la 6 seara. La diverse nu avem nimic, trecem la reuniunea coordonatorilor. All of the persons who are present și îi rog pe cei prezenți care nu trebuie să rămână la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala în liniște. As possible, please. Only coordinators